Okay. Welcome everybody to this Bun venit tuturor la această reuniune a comisiei noastre. Îmi face mare plăcere să văd la chip noi membrii care n-au mai participat până acum la reuniunile comisiei noastre. Vă rog foarte mult să vă ocupați locurile cât mai repede și în liniște ca să putem începe să parcurgem ordinea de zi cât mai curând și cât mai rapid și eficient cu putința avem deja câțiva petiționari în sală. Îmi cer scuze că a trebuit să așteptați și că o să mai așteptați cât durează voturile. Asta este, trebuie să parcurgem formalitățile, după care ne vom ocupa și de dumneavoastră. Vă urez deci tuturor bun venit la reuniunea comisiei noastre, care sperăm să fie o sesiune de dimineață cât de fructuoasă. Dacă nu, sunt, uh, dacă nu se opune nimeni, propun să adoptăm ordinea de zi, luând act de faptul că ședința de după amiază din, de astăzi, va începe, vă reamintesc, la ora două și jumătate. Deci două și jumătate. În urma unui acord uh, în legătură cu un test la care vor fi supuse toate comisiile, avem uh, un uh, slot mai scurt așadar, și faptul că după amiază vom avea o jumătate de oră în plus va fi, fără îndoială, mult mai, uh, ne va ajuta foarte mult. Și acum, punctul 3 de pe ordinea de zi, uh, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 10 uh, și 11 iulie. Procesul verbal va fost distribuit, dacă sunteți de acord, îl adoptăm. Se pare că sunteți de acord. Și acum vă informez că îi salut, salut un nou stagiar, Teohana Ignatova, la secretariat. Unde ești? Ia uite. Bun venit! Teohana vine din Bulgaria și va lucra uh, la noi până la sfârșitul lunii februarie. Așteptăm cu mult interes să colaborăm cu tine și te rog să-mi spui cum ai fost primită și dacă ți-au dat ceva de făcut. Sunt convinsă că o să fii de mare folos pentru secretariat și pentru noi toți. Nu s-a cerut introducerea niciunui alt punct la diverse, așadar uh, trecem la vot raportul anual privind raportul anual al Ombudsmanului European. Raportor este doamna Maliții, este aici. Dacă dorești să spuneți ceva înainte de vot. Nu mulțumesc. Doar că am avut o reuniune foarte fructoasă cu raportorii din umbră, raportul e foarte bun și sper să se bucură de succes. Mulțumesc așadar și raportorilor din umbră și asistenților. Okay, I hope that you have your vote. Bun. Sper că aveți cartelele de vot pregătite. Dacă doamna raportor uh, o să-și pună și ea cartela de vot în uh, consolă, e foarte bine. Gata. Why? I'm not waiting for anybody at this moment. I go. If you're not here... Nu mai aștept pe nimeni, dacă n-ați ajuns la timp, asta e, trebuie să suportați consecințele. Deci, alinatul 3, cine-i pentru? Amendamentul 17, deci. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se adoptă. ok. Comp- <laughs> Compromise 4.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 Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendment 37 Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. That? Verificăm electronic. Deschidem votul electronic pentru a verifica votul amendamentul 37. Am închis votul respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48, pe două părți, mai prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 a fost retras, compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, trebuie să arătați clar ridicând mâna abțineri, respins. 61 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65 pentru, Împotrivă. abțineri, adoptat. 66 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 are și un amendament oral la prima parte a votului pe părți. Putem vota pe marginea amendamentului oral. Îl puteți accepta? Puteți accepta votul pe marginea amendamentului oral? Sunt obiecții la amendamentul oral? Obiecții la amendamentul oral, da? Cine este pentru amendamentul oral? Împotrivă. Împotriva amendamentului oral, dar trebuie să verific electronic. cu microfon. Intervenția doamnei președinte este fără microfon. Deci, votăm prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. Șaptezeci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verific. Am deschis votul pentru a verifica electronic la 73. Am închis votul și se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 16 este cu vot pe părți. Prima parte, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 11, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri Trebuie să verificăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum votăm pe marginea proiectului de raport în ansamblul său. Deschid votul. Am închis votul. Și cu o amplă majoritate se adoptă și felicitări uh, raportoare și îl felicităm și pe ombudsmanul european, care face o treabă excelentă și așa, acum cu raportul acesta o să fie și mai bine. Luăm o foarte scurtă pauză pentru ca cei care doresc să părăsească sala să o poată face, dar foarte rapid și în foarte multă liniște. Fine. So, when we have all, when we have all our decorated guests seated. Bun. Vă propun să reluăm lucrările de îndată ce oaspeții noștri vor fi ocupat, se, își vor ocupa locurile. Trecem deci la uh, următoarea petiție cu privire la uh, efectele asupra mediului a construirii uh, uh, unei autostrăzi, 1468 din 2016 și petiția 180 pe 2011 cu privire la uh, Natura Situr, Natura 2000, Valii Mirandolezii. Și acum îi voi da cuvântul primului petent pentru 4-6 minute și următorul petent Silvano Tagliamali, dar mai întâi domnul Luca Ferioli. Doamnelor și domnilor, chiar dacă am puțină minută la dispoziție, voi încerca să fiu cât mai succint, încercând în același timp să vorbesc despre elementele principale din această petiție. Pe fond este o problemă extrem de complexă Uh, Italia uh, este o țară puternic industrializată, însă cel mai important lucru îl reprezintă în acest context nu numai apărarea sectorului industrial, ci și a mediului și a sănătății oamenilor, care uh, nu au cum să fie uneori reversibile dacă au fost păgubite. Pagubele aduse mediului și sănătății, deseori în strânsă legătură între ele, cum spuneam, este greu să fie reversibile uneori. Uh, Convenția Națiunilor Unite cu privire la diversitatea biologică, la care este parte Uniunea Europeană prin decizia Consiliului 9366, arată că trebuie evaluate efectele uh, unor proiecte, așa cum se stabilește în uh, articolul 2 din Convenție, pentru a reduce impactul negativ la maximum. Trebuie așadar să se urmărească obiectivele Uniunii Europene din, adoptate în decizia Consiliului European din 23 martie 2010 cu privire la serviciile ecosistemice și cu privire la uh, mediu. Apoi, uh, în ce privește protecția uh, sănătății omului, se spune în documentele Uniunii Europene că se garantează un grad ridicat de protejare a sănătății omului. La articol 27, apărarea mediului, se spune un nivel ridicat de apărare a condițiilor de mediu și a calității acestuia trebuie să fie cuprinse în politicile Uniunii Europene și garantate prin, uh, în uh, dezvoltarea durabilă. Se constată așadar că se încalcă aceste obiective. Directiva 2002 mm, uh, din 2014, din 2014 a fost transpusă prin, uh, uh, în legislația națională în 2014. Ei bine, această autostradă produce mai multă poluare, acoperă terenuri agricole cu sol de bună calitate, care terenuri trebuie impermeabilizate creează riscuri hidrogeologice și o creștere a poluării atmosferice, lucru care de-al a dus la proceduri de încălcare a dreptului comunitar, 2143 din 2015, 2147 din 2014 și 0130 din 2017. Și asta a, s-a menționat și într-un comunicat de presă din 2007. Comisia așadar trebuie să evalueze ce se întâmplă cu acest proiect și să constată dacă nu există o încălcare a directivei privind achizițiile publice. În acest sens, societatea Autobrennero SA, uh, care are la, 51% din uh, acțiuni, uh, nu respectă drepturile stabilite în aceste directive. Așadar, s-a transmis către Ministerul Mediului și regiunii Emilia-Romania o scrisoare prin care se arată aceste lucruri, arătând că urmează să fie, uh, dacă se va da curs acestui proiect, instituită o nouă uh, procedură de încălcare a dreptului comunitar împotriva Italiei și cele în curs vor fi înăsprite. Mai mult decât atât, dacă se va continua cu acest proiect, se va transmite mesajul că e foarte bine, se poate distruge mediul înconjurător și sănătatea omului, pentru că după aceea se plătește o despăgubire, se plătește o amendă și cu asta basta. Directiva noi propunem ca ă, această uh, comisie să transmită către statul membru um, punerea, um, să, să pună punct acestui proiect care Uh, Thank you very much. You came to an end there. Very, very elegantly you came. Da, vă mulțumesc, până doamna președinte. Ați încheiat foarte elegant și acum îi voi da cuvântul colegului dumneavoastră, domnul Talia Viani, pentru cel mult 5 minute. Eh, l'alternativa già proposta in ambiti nazionali. Oh, you were not done. Ah, nu, nu răți. Am crezut că ați încheiat, spune doamna președinte, pentru că să știți că v-au eh, trecut cele 5 minute. 30 de minute, mai aveți 30 de secunde ca să încheiați, dacă se poate. Dico le ultime righe. Uh, il messaggio che l'Europa... Deci, mesajul pe care Europa ar trebui să îl transmită este următorul. Cine poluează, plătește, dar nu invers. Cine plătește poate să polueze liniștit. Pentru că, alminter, s-ar transmite un mesaj greșit dacă s-ar sugera că e suficient să plătești niște bani ca să poți să uh, poluezi cât vrei. În, în condițiilor de sălătate și mortalitatea mare sunt probleme grave. Or, avem 33 de proceduri de încălcare a dreptului uh, comunitar împotriva Italiei, ceea ce demonstrează că statul italian este extrem de neglijent cu aceste aspecte doamna președinte, vă mulțumesc și vă mulțumesc și că ați subliniat mesajul dumneavoastră principal, și anume că trebuie să se aplice principiul poluatorul plătește. Și acum, pentru maximum 5 minute, îi dau cuvântul colegului dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor membri ai acestei comisii. Acest raport vrea să ilustreze într-un, într-o imagine mai amplă ceea ce a rezultat oricum din uh, petiția 187 din 2011 în ceea ce privește de deci, ce pagubele acestei uh, uh, autostrăzi asupra uh, mediului înconjurător, ținând seama inclusiv de uh, locul unde se află ea. Această uh, autostradă se leagă deci de uh, o se află într-o zonă în care predispusă la alunecări de teren. Proiectul inițial al unei astfel de, al unei astfel de drum uh, uh ocolitor a ajuns deja la final în 2004 și ar trebui să uh, presupună teoretic uh, economii, uh, de, economii financiare. Dar zona respectivă s-a dezvoltat foarte mult după război și uh, drumul respectiv uh, a permis transportul rapid de persoane și de mărfuri în zone precum Parmigiano Reggiano, cu, cu uh, produse precum, uh, dezvoltare de produse precum Parmigiano Reggiano și altele. Însă, cu toate legăturile cu sistemul economic globalizat, transportul de mărfuri pe distanțe medii și lungi ar fi trebuit să ducă la o dezvoltare și a transportului a mijloacelor de transport, a, transport alternative pe calea ferată și pe apă de alminteri, acest lucru a fost semnalat în uh, raportul Comisiei pentru Transporturi din Parlamentul European. Infrastructura uh, din uh, autostradală însă a creat dificultăți, după cum se vede în anexele 3A și 3B, în special din cauza poziției geografice, pentru că în această, în această zonă Uh, în special în perioada iernii, uh, se produce o stagnare a apei, ceea ce presupune creșterea poluării în regiune. Mai mult decât atât, ar trebui să vorbim de un, uh, uh un context în care anexa 5 se vede că uh, proiectul acesta ar duce la o poluare a aerului foarte puternică, lucru care ar duce la decesul unui număr mare de persoane, după cum se și vede în uh, sursele citate la anexele 6 și 7. Mai mult decât atât, uh, această autostradă ar duce la creșterea traficului în zonă, dintre care chiar a autovehiculelor grele, ceea ce ar duce la o creștere a situației și așa grave a mortalității de pe urma tumorilor în regiune. Deci, ă, ar exista efecte păguboase asupra nu doar a sănătății oamenilor, dar și asupra mediului, prin intermediul microparticulelor PM10, Or să nu uităm că trebuie respectate eh, reglementările privind calitatea aerului stabilită de la nivelul Uniunii Europene. Dar nu e vorba doar de compromiterea sănătății omului și a mediului. Vorbim de un ecosistem și așa fragil în care punerea în aplicare a acestui, unde numai punerea în aplicare a proiectului Natura 2000 a permis să fie salvată regiunea. în special uh, în uh, ceea ce privește pădurile și fluviul Po din apropiere. Ecosistemul ar avea foarte mult de suferit de pe urma uh, șantierului pe care, care s-ar deschide pentru construirea acestei autostrăzi. Chiar dacă s-ar strădui ca aceste uh, efecte să fie mici, dar prin cumulare ele ar duce la uh, pagube majore. Aceste uh, idei uh, vin, uh, au fost, această, acest proiect a fost uh, aprobat de Ministerul de Resort. Uh, există o comisie de verificare a uh, Uh, condițiilor de mediu, de asemenea o comisie pentru verificarea bunurilor culturale care au trebuit să-și dea acordul. Și uh, acestea sunt autoritățile care și-au dat acordul pentru uh, construirea acestei autostrăzi. Și acum aș dori să mai permiteți câteva clipe pentru a-mi, exprime, pentru a-mi exprima nedumerirea în fața anumitor solicitări cum este posibil ca în condițiile în care biodiversitatea este și așa atât de uh, vulnerabilă la un minim istoric din cauza unei serii întregi de probleme Cum deci această problemă nu se regăsește în studiul de uh, evaluare care ar fi trebuit să fie făcut încă de la începutul acestui proiect. Cum de această problemă nu se regăsește decât uh, la finele acestei, uh, acestei analize? Cum este posibil, pe de altă parte, ca Comisia să fi dat undă verde acestui proiect atâta vreme cât există atât de multe probleme? Închei, da, da. Este cu putință ca toate aceste probleme să fie lăsate în seama uh, autorităților locale care nu dispun de capacitățile tehnice pentru a le uh, efectua. Cer așadar acestei, comite, acestei comisii să facă o analiză aprofundată și să ne dea un răspuns pozitiv. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urăm spor la treabă. I thank you very much. Now the floor goes to the Commission representative, Ms. Dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei, domnul Cipriani. Mulțumesc, doamnă președinte. Am analizat uh, documentația înaintată de petiționar. Am analizat și informațiile disponibile puse la dispoziție de autoritățile de mediu italiene pe site-ul de internet al Ministerului Mediului din Italia. Se vede așadar că pentru acest proiect s-a efectuat o evaluare de impact completă. Aceasta a fost efectuată între octombrie 2012 și iulie 2017. Ea conține numeroase documente, numeroase evaluări, numeroase elemente pe marginea unei game largi de aspecte înșiși membrii publicului, experții, ONG-urile de asemenea au transmis o serie întreagă de observații și acestea pot fi găsite pe site-ul Ministerului Mediului. Constatăm așadar că rezultatul acestei evaluări este adoptarea unui decret de către Ministerul Mediului în iulie 2017, în care se arată că acest proiect este compatibil cu reglementările de mediu, cu o serie întreagă de condiții care sunt prevăzute în textul decretului. Așadar, în baza informațiilor transmise de petiționari și ținând seama de faptul că s-a efectuat o evaluare de impact completă pentru proiectul acesta, în acest moment Comisia nu identifică nicio încălcare a unor dispoziții specifice ale legislației de mediu a Uniunii Europene. În ce privește îngrijorările privitoare la calitatea aerului pe care le-au semnalat petiționarii, petiționarii, aspectele acestea sunt deja acoperite de două proceduri de încălcare a dreptului comunitar separate pentru încălcarea valorilor stabilite de Directiva 2008-50-CE, proceduri de încălcare care sunt încă în curs. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna președinte, știm în ce etapă se află aceste proceduri de încălcare? În momentul de față? Știu că e o întrebare delicată, totuși dacă ne-ați oferi un răspuns, reprezentantul comisiei. Da, sunt în momentul de față în etapa avizului motivat transmis către autoritățile italiene. That's a very... Doamna președinte, aceasta este o informație foarte prețioasă pentru că atunci când uh, avem aici uh, în comisia noastră uh, știință despre aceste proceduri de încălcare a dreptului comunitar care sunt în curs, ne e de mare folos să știm exact care este etapa în care se află ele. Și acum dau cuvântul membrilor comisiei, doamna Evi. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate le mulțumesc petiționarilor pentru prezența lor aici și pentru că au înaintat această petiție importantă. Pornim așadar de cadrul creionat de către comisie, care conține o serie de încălcări presupuse cel puțin, preîncălcări uh, ale dreptului comunitar de către statul italian și care sunt acum, la nivel de procedură, în etapa uh, uh, avizului motivat uh, în ceea ce privește poluarea, concentrația prea mare de PM10 și de oxid azot. Ceea ce mă surprinde însă pe mine din cele spuse de către comisie este că în conținutul decretului uh, în ceea ce privește evaluarea de impact asupra mediului, pe lângă condițiile stabilite, dispozițiile cuprinse în acest decret, prin care sarcina a fost aruncată în seama uh, autorităților locale care oricum nu au mm, suficiente resurse pentru a le pune în aplicare și pentru a le monitoriza, se vorbește de o constantă monitorizare a calității aerului, la care însă reprezentantul Comisiei Europene nu s-a referit. Italia se află în acest, uh, din acest punct de vedere într-o etapă inițială a procedurilor. Lipsa monitorizării calității aerului este așadar o problemă și aș dori să știu din partea reprezentantului Comisiei dacă această chestiune vizează și acest teritoriu. Deci, se solicită monitorizarea mai atentă a aerului, a calității aerului uh, în uh, teritoriu dar există foarte puține resurse în acest sens și cele, acelea puține care există semnalează că valorile sunt superioare celor uh, legale. Această petiție este nimic altceva decât un semn al uh, mâniei de-a dreptul a cetățenilor care uh, au de suferit de pe urma unor astfel de proiecte care uh, sunt consumatoare de sol, uh, și care păgubesc, vătămează grav un uh, ecosistem ce ar trebui să fie protejat prin dispozițiile directivelor Uniunii Europene. Mă refer la directiva Habitat și la directiva Păsări, mai ales în ce privește directiva Habitat, care, printre altele, arată că autoritățile regionale ar fi trebuit să facă o monitorizare pentru două zone implicate aici și care sunt zone speciale, zone de conservare speciale în baza directivelor europene. Și s-au adoptat două avize absolut identice, ceea ce mie mi arată multă superficialitate în uh, eforturile de analiză a impactului asupra teritoriului, ceea ce, fără îndoială, ar putea să conducă la pagube asupra speciilor de faună din, și întregului ecosistem, asupra întregului ecosistem. Așadar, din punct de vedere procedural, se, ar trebui să fie verificat procesul de autorizare Apoi, din punct de vedere politic, eu însă mi-aș dori să spun, din punct de vedere politic, că proiectul acesta nu este de folos cetățenilor. Oricum el nu rezolvă problemele de trafic, oricum nu rezolvă problemele de mobilitate, nevoia de mobilitate în teritoriul respectiv, tocmai pentru că este un proiect foarte vechi și care nu mai răspunde exigențelor de pe teritoriu, fluxurilor de trafic reale, și oricum, cu siguranță, nu va reduce poluarea atmosferică și așa foarte ridicată, uh, încălcând practic orice fel de uh, dispoziție dintr-un plan de calitate aerului de la nivel regional sau european. Să nu uităm că, din păcate, regiunea aceea este uh, cu mortalitatea cea mai ridicată din Europa, Uh, din cauza poluării aerului. Este vorba de un număr de 80.400 de cetățeni care mor în fiecare an din cauza poluării aerului. Avem această tristă, trist prim loc în Uniunea Europeană. Sper că această petiție să se bucure de sprijinul colegilor și cred că ar trebui să fie transmisă de către comisia noastră scrisori atât către autoritățile regionale pentru a Uh, mai menționa odată criticile expuse de petiționari și către Ministerului Mediului care a dat, cum spuneam, autorizația pentru acest proiect prin intermediul decretului de care vorbeam. Este fundamental ca vocea cetățenilor să fie ascultată de instituțiile italiene. E vorba de cetățeni care, de cetățeni care se bat de ani de zile pentru, se luptă ani de zile cu astfel de proiecte uh, care nu mai sunt în niciun caz uh, de actualitate. Mulțumesc, doamna Valena în primer Da, mulțumesc. Mai întâi aș dori să mulțumesc petiționarilor pentru aceste prezentări. Vrem să ne exprimăm sprijinul. cred că, din păcate, sunt foarte multe astfel de cazuri în care se încalcă directivele în materie de mediu și mai ales acele capcane care sunt întinse statelor uh, și acelor state care, de fapt, nu respectă pe deplin directivele. Și cred că s-a spus deja. E vorba de un proiect care datează deja de vreo 15 ani de zile, care a fost recuperat în timp și vreau să amintesc autorităților italiene faptul că realizarea o, modificării acestei, uh, acestei trasări, acestei autostrăzi, duce, are drept consecință să uh, aibă un impact asupra mediului. Așa că trebuie să fie calculate toate aceste tipuri de impact în mod cumulativ. Apoi e vorba de o zonă agricolă, la țară. E clar că agricultura va avea de suferit de, din cauza acestui proiect. Așa că trebuie să ne mai gândim și la ce fel de agricultură vrem să avem, în așa fel încât să înțelegem dintr-o perspectivă PAC cum anume putem asigura uh, producția de alimente și siguranța alimentară în Europa. Apoi, în ceea ce privește impactul acestui proiect, eu cred că trebuie să insistăm în sensul că va trebui să existe o evaluare de impact actualizată de mediu, realizată în mod independent, ceva fundamental, și să se garanteze o consultare publică. Pentru că din ceea ce ni s-a spus, se pare că nu s-au respectat uh, prevederile uh, în vigoare. Și cred că petiția aceasta trebuie să rămână deschisă și trebuie să trimitem o scrisoare autorităților italiene și să ne exprimăm îngrijorarea în ceea ce privește felul în care nu s-a realizat evaluarea de mediu. Și un alt aspect. Eu cred că și Comisia Europeană ar trebui să clarifice dacă acest proiect a fost finanțat eventual din fonduri europene și să vedem ce se întâmplă cu evaluarea de mediu. Și dacă într-adevăr sunt fonduri europene implicate în acest proiect, atunci cred că ar trebui să trimitem o scrisoare și Comisiei Regii și eventual și Comisiei Envi, în așa fel încât și acestea să poată contribui. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Se pare că nu mai sunt și alți colegi care se dorească să intervină pe acest punct, așa că am să dau înapoi cuvântul domnului Ferioli, petiționar, și apoi domnului Dalia Viani. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru lucrurile pe care le-ați spus. Sunt elemente foarte importante Voiam să vă mai spun că fostul proiect rutier era foarte bun pentru teritoriu. A fost un proiect uh, de un proiect rutier uh, cu flux de trafic rapid, dar uh, proiectul a fost stopat foarte rapid. Sunt doar câțiva kilometri construiți care nu duc nicăieri. Consider că continuarea acelui proiect ar fi suficientă în locul acestei autostrăzi. Ce rost are să mai venim cu această autostradă cât avem, câtă vreme avem deja o soluție Și de asemenea, să nu uităm că Uniunea Europeană vede cu ochi buni, în principiu, construirea de căi ferate. De ce să nu ne gândim la această soluție? Sper așadar că această comisie să poată transmite un mesaj cât se poate de clar, atât către Ministerul Mediului, cât și către instituțiile regionale. Și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Și acum cel de-al doilea petiționar are cuvântul. Vă mulțumesc. Două uh, lucruri aș dori să mai adaug. Pornesc de la cele spuse de domnul Ferioli. Absurdul acestui proiect este vizibil prin faptul că, cel puțin din punct de vedere economic, costurile sunt uriașe și cu toate acestea, niciodată nu s-a prezentat o justificare bazată pe date, potrivit căreia această infra, infra, infrastructură ar, fi putu, ar putea să conducă la o reală dezvoltare economică în zonă. E un lucru foarte important acesta. Încă un lucru, să ținem seama de faptul că vorbim aici de un teritoriu unde calitatea nu se susține. Cum să susții calitatea cum să, trans, cum să susții calitatea printr-o autostradă? Câte vreme există și alte mijloace, mult mai puțin oneroase. Și aș vrea să mă adresez acum comisiei cu, cu privire la aspectele tehnice. Eu aș vrea să vorbesc în calitate nu de expert, ci de cetățean însă. Cum putem crede că are dreptate comisia uh, care spune că toate uh, toate uh, elementele de reglementare au fost acceptate, au fost uh, respectate, câtă vreme există 250 de dispoziții în acel decret de lege. Cum să fie respectate toate? Eu, în calitate de cetățean, zic așa, să, luăm o, să, să, ne, să, să stăm un pic, să, tragem, să ne tragem respirația, să așteptăm ca toate aceste cerințe să fie incluse una câte una în proiect și după aceea să venim să facem o evaluare. Mulțumesc. Fine. Um, and... Bine. Și acum vă așteptați să tragem concluzii, ceea ce nu e simplu. Comisia a spus că a epuizat toate posibilitățile de care dispune și că nu prea mai e multă legislație care să nu fie respectată. Dar în continuare sunt îngrijorări în rândul dumneavoastră, în rândul cetățenilor, în rândul nostru și cred că noi ar trebui să facem exact ceea ce au spus unii din colegi și anume să menținem petiția deschisă și să trimitem o scrisoare autorităților din Emilia Romana și să transmitem un mesaj foarte clar și anume că avem un principiu aplicabil aici. Cel care poluează plătește și anume că noi suntem îngrijorați de asemenea și de bunăstarea cetățenilor din regiune. Și ar trebui să facem o trimitere și la procedura de infracțiune, dar și în același timp să ne uh, uh, uh, îngrijorăm, să ne exprimăm îngrijorările ca și comisie pentru petiții. Cam asta putem face și eventual să subliniem faptul că nu suntem pentru niciun fel de uh, nerespectare a regulilor aplicabile. Oricum, mulțumim Comisiei, știm că aceasta a epuizat toate posibilitățile, dar în continuare mai sunt îngrijorări în rândul colegilor. Angela. Da, cred că ar fi important Cecilia, să se, se confirme dacă da sau nu proiectul e finanțat cu fonduri europene și atunci să trimitem uh, dosarul și către regii ca să ia cunoștință de aceste infracțiuni și despre, să ia cunoștință și de felul în care se au utilizat aceste fonduri, dacă eventual trebuie retrase, rambursate, să avem un aviz din partea lor. Exactly, that, I forgot that. Da, e adevărat. Am uitat să subliniez acest lucru. Mulțumesc că ți-am amintit. Trimitem și o scrisoare la Comisia Regii în ceea ce privește acele afirmații referitoare la eventuale încălcări sau o proastă a regulilor și o proastă utilizare a fondurilor. Bun. Și astfel putem încheia acest punct foarte bine. Atunci vă mulțumim pentru faptul că ați venit și ați prezentat în mod clar acest caz și vă propun să trecem la următoarea petiție, numărul 90, în numele notangențiale Parco de Ticino Comitet și Parcul Agricol din sudul uh, Milano, cu foarte multe semnături de asemenea, tot în ceea ce privește infrastructura uh, rutieră în zone protejate. Și aici avem un număr mare de petiționari prezenți trei sau patru, așa că am să vă dau la fiecare cuvântul câte trei minute și am să încep cu Aniese Guareschi. I'm happy to be seated next to... Mă bucur să stau așezat alături de un italian care mă ajută și să sperăm că voi face mai puține greșeli decât înainte. Vă rog, aveți cuvântul. Ringrazio la comisie. Mulțumesc Comisiei pentru că a fost de acord să ia în dezbatere petiția noastră. Acum 16 ani s-a prezentat un proiect, de, un proiect rutier care avea ca scop uh, crearea unei legături între uh, Vigevano și aeroportul Malpenso. Acest proiect rutier urma să traverseze parcul Ticino, pe care UNESCO îl uh, recunoaște ca fiind o rezervă de biosferă în 2015 s-a prezentat o modificare a proiectului prin care s-a propus uh, o legătură cu uh, autostrada care duce spre Milano. Aceasta a început în 2001 uh, cu o opoziție majoră din partea cetățenilor la acest proiect. Așadar, este într-adevăr nevoie de mai multă siguranță rutieră și de mai mult transport public, dar nemulțumirile noastre se leagă de următorul lucru. Sunt foarte multe persoane care se opun acestui proiect. Uh, au fost uh, aduse în instanță, uh, au, s-au deschis procese în instanță, au fost manifestări, dintre care una dintre aceste manifestații a fost cea mai mare din zonă. Uh, cea mai mare istoric. Se opun toate asociațiile agricultorilor din zonă. Vrem să arătăm că noul proiect modificat nu poate să fie autorizat dacă s-ar face o evaluare corectă a impactului asupra mediului și nu este acceptabil să se țină seama doar de o evaluare a impactului asupra mediului veche de 10 ani, care nu mai poate fi considerată valabilă și care oricum nu respectă directivele de mediu ale Uniunii Europene. Solicităm cu tărie ca niciun astfel de proiect să nu se aprobe fără implicare activă și fără a fi ascultați cetățenii și uh, asociațiile implicate participarea locuitorilor pe teritoriu este singura care poate să ducă la o, uh, un proiect care să răspundă într-adevăr problemelor de mobilitate durabilă și să respecte mediul, biodiversitatea și agricultura în acest teritoriu, precum și integritatea parcurilor eliminarea unui astfel de proiect uh, uh, supradimensionat și anacronic mi se pare fundamentală. Și acum aș dori să intervină un uh, reprezentant al agricultorilor, precum și doi primari din zonă, care au competența și cunoștințele de a vă spune mai multe. Doamna președinte, Iată o modalitate foarte elegantă de a da cuvântul unor politicieni, dar să știți, fiți atentă, politicienii au obiceiul de a primi cuvântul și de a nu-l mai da înapoi. Deci, doi primari avem înainte, domnul Pioltini și domnul Boma aveți cuvântul de asemenea și vă invit să fiți cât se poate de subcinți. Perfect, vă rog. Bună ziua, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Sunt Giovanni Fioltino, sunt primarul Erate, cu 4700 de locuitori, o comună cu o tradiție agricolă puternică, care se dezvoltă într-o uh, regiune plină de, uh, cu, cu uh, multe râuri, Uh, o, foarte verde și foarte bogată. Zona noastră, comunitatea noastră s-a opus întotdeauna acestui proiect, care are un impact asupra mediului, este vechi, este supradimensionat, foarte costisitor și oricum nu rezolvă problemele de mobilitate locală. Soluția uh, prima soluție alternativă ar fi să se găsească alte modalități mai durabile și cu costuri mai reduse, de exemplu, remodernizarea uh, străzilor existente și construirea unor uh, piste de bicicliști care să facă legătura între comunele noastre, care în momentul de față practic nu pot fi legate între ele. Proiectul acesta ar avea un impact devastator în special asupra comunei mele, a cărei uh, uh supraviețuire se bazează pe, uh, pe de-o parte, peisajul superb și pe agricultura de foarte bună calitate. 30% din terenurile agricole fertile ar fi distruse prin acest proiect, ar fi distruse de asemenea rețeaua uh, de ape subterane, ar exista daune asupra peisajului, asupra comunicării, asupra biodiversității. De aceea solicităm eliminarea definitivă a acestui proiect inutil și costisitor, care nu se bazează nici măcar pe o analiză eficientă a, a, a, costurilor și beneficiilor, o analiză pertinentă a costurilor și beneficiilor care să țină seama și de fluxurile de trafic ce să fie un instantaneu al situației reale din acest punct de vedere. Eliminarea acestui proiect ar permite de asemenea s-ar, dacă s-ar construi acest proiect, nu numai că nu s-ar rezolva problema traficului în zonă, ci s-ar înrăutăți. Și încă un lucru. Consiliul Superior al Lucrărilor Publice Italiene și-a schimbat punctul de vedere, ceea ce ne-a surprins foarte mult. În 2007 s-a, spus că proiectul nu respectă reglementările în vigoare și deci necesită modificări chiar de fond. Dar, într-o uh, opinie ulterioară, a aprobat acest proiect cu o serie întreagă de prescripții, chiar în felul acesta contrazicându-și propriul aviz anterior. Prin urmare, această procedură este neconformă și cred că ar trebui să fie supusă unei analize inclusiv juridice. Ar fi trebuit să se facă o analiză serioasă la nivelul uh, Consiliului Superior al Lucrărilor Publice. Uh, dar, după ce s-au uh, prezentat o serie de diapozitive comisiei din acest uh, Consiliu, s-a solicitat punctul său de vedere, s-a solicitat de asemenea să analizeze toată documentația care i-a fost pusă la dispoziție la nivelul comisiei, printre care documente documente care nu se, nu se află în, în momentul de față nici măcar în posesia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum primarul Casineta di, Casineta di Luganiano, domnul primar din această localitate, ce loc frumos, ca și numele. Mi-ar fi plăcut, spune doamna președinte, să-l pot pronunța corect. Domnul primar. Dacă vreți să veniți să vizitați localitatea noastră, sunt mai mult, sunteți mai mult decât binevenită. Mai întâi de toate, mulțumesc acestei comisii și doamnelor și domnilor parlamentari pentru că ne-a permis să fim prezenți aici. Comuna Casineta de Luganiano, care din 2007 a spus nu consumului de teritoriu, este printre comunele din Italia care uh, au un plan cu creștere zero. Vrem să punem punct acestor construcții care dăunează cum unor uh, Uh, elemente de mediu, cum este parcul Ticino, dar și oamenilor uh, care trăiesc pe teritoriul nostru și mediul înconjurător. Suntem ultima zonă verde din uh, regiunea noastră. Avem orășele din 1700 uh, sunt traversate, zona noastră traversată de râuri care, dintre care unele sunt navigabile. Uh, avem teren agricol pe care se cultivă chiar uh, soiuri foarte vechi. Însă strada aceasta, proiectul acesta stradal nici măcar n-ar mai duce la Milano, pentru că a fost eliminată această parte din el singurul lucru pe care l-ar face ar fi să distrugă ultimele teritorii verzi din regiunea Lombardia. Practic, uh, lipsind generațiile viitoare de uh, această bogăție. De aceea, strigătul nostru de ajutor către Europa pentru a pune capăt acestui uh, proiect, există soluții de îmbunătățire a traficului în regiune, noi le-am și propus, uh, um, soluții care ar fi mult mai puțin costisitoare decât cele 250 de milioane de euro prevăzute pentru acest uh, proiect. Să nu uităm că în regiune avem o cale ferată care funcționează pe o singură uh, uh, linie din, uh, chiar și în momentul de față, în secolul 21. Ne alăturăm așadar și reprezentăm mii de voci pentru a ne opune acestui proiect așa încât să lăsăm uh, teritoriul acesta curat copiilor noștri, așa cum l-am primit de la strămoșii noștri. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru aceste informații și pentru fotografiile frumoase. Și acum vreau să-l invit pe domnul Olivero Dario, care reprezintă Asociația de Agricultori, ca să facă și el o prezentare. Maxim, două minute. Grazie signora Presidente e grazie signori comisari. Io vorrei cerca... Mulțumesc domnule președinte, mulțumesc uh, doamnelor și domnilor europarlamentari, eu aș vrea să vă prezint care ar fi situația dacă s-ar realiza acest proiect stradal. Unul, teritoriul nostru este unul dintre cele mai bine conservate din punct de vedere agricol. Este compus din două parcuri, Valle di Ticino și parcul agricol din, sud, din sudul Milanului, care este cel mai mare parc agricol din Uniunea Europeană. Este plămânul verde al uh, metropolei milaneze. Și adaug la cele spuse anterior că acolo se regăsește și aerul cel mai poluat din Europa. Deci, iată, avem nevoie de măsuri care să combată acest uh, aer poluat. Proiectul acesta ar avea dimensiuni uriașe, dăunând peisajului din Lombardia care este mm, extrem de vechi, mm, sunt uh, acolo clădiri uh, la care, sau opere la care a, a lucrat și uh, Leonardo da Vinci, deci s-ar distruge opere artistice și arhitecturale unice. De asemenea, ar exista probleme și din punctul de vedere al rețelei hidrice, dar mai mult decât toate, s-ar distruge o zonă agricolă și o, o, un, o zonă care a făcut din aceste uh, avantaje ecologice un atu. Să nu uităm că în această zonă, uh, în uh, ultimii zece ani, au apărut, populația a crescut foarte mult, au apărut produse de calitate foarte bune, produse agricole, produse de calitate care respectă calitatea mediului și foarte multe firme agricole. În momentul de față uh, se pune și problema peisajelor. Unul dintre proiectele pe care le-am elaborat noi a fost uh, premiat de Consiliul Europei în 2014-2015 eu reprezint acum toate organizațiile de agricultori din regiunea mea și închei spunând că, din punctul nostru de vedere, în viitor nu se poate accepta să mai existe o pierdere de resurse de mediu și un consum de sol. Problema mobilității nu se mai poate rezolva încă o dată prin intermediul unor soluții învechite care nu fac altceva decât să recreeze problemele uh, anterioare, după cum s-a și văzut mai devreme în cele spuse de reprezentantul Comisiei care vorbea de procedurile de infringement împotriva Italiei. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Marco Gasparinetti din partea Comisiei ne va oferi o informare la zi în legătură cu situația. Vă rog. Thank you very much. Uh, may I speak Italian as a matter? Mulțumesc, doamna președinte. Pot să vorbesc italiană, având în vedere că și petiționarii vorbesc italiană? Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. S-a stabilit că acesta este, s-a definit acest proiect ca fiind un proiect învechit. Și din toate punctele de vedere așa și este. Asta nu numai din punctul de vedere al primarilor prezenți, ci și din punct de vedere juridic, din păcate, însă noua directivă în materie nu poate să se aplice retroactiv. Noi nu putem decât să răspundem la aspectele juridice care au fost semnalate în legătură cu aplicarea uh, directivei care, cum spuneam, nu este retroactivă. Din momentul în care se vorbește de directiva 50 din 2008, și oricum, doamna președinte a Comisiei PETI solicitase Comisiei să informeze deputații cu privire la procedura de infringement în materie, aș dori să vă spun că proiectul acesta, alături de numeroase alte proiecte care continuă să meargă înainte în Italia, cu toate că se încalcă în mod flagrant directiva 50 din 2008, ridică o problemă care este chiar de natură politică și aici Parlamentului revine sarcina să evalueze acest lucru. Cum este posibil ca răspunsul la un uh, aviz uh, motivat pentru pm 10, uh, conformitatea va fi atinsă abia în 2025? câtă vreme calitatea aerului, mm, o dispoziție introdusă printr-o <laughs> printr-un act legislativ european a început să fie, a, a intrat în vigoare încă din 2005, nu din 2025. De aceea s-a deschis o procedură de încălcare a dreptului uh, comunitar împotriva Italiei. Acum avem o a doua procedură de încălcare a dreptului comunitar, care pune Italia în fața responsabilităților ce îi revin. În Italia se consumă în mod uh, absolut inacceptabil suprafețe uriașe de teren într-o zonă care ar trebui să fie plămânul verde al Italiei, printr-un, pentru un proiect extrem de depășit. Nu este singura situație de acest fel la nivel european, dar acest proiect nu mai are nicio rațiune de a fi, câtă vreme ne spun chiar domnii primari că nu răspunde necesităților din teritoriu. Mă tem așadar că problema aceasta ca și multe alte proiecte de infrastructură din Italia, și-ar putea găsi o soluție doar prin intermediul procedurilor de încălcare a dreptului comunitar, care probabil că ne va determina să ajungem în fața Curții Europene de Justiție. Deci dacă statul membru ne răspunde că valorile limită care sunt obligatorii în Uniunea Europeană din 2005 nu sunt respectate nici la zece ani după aceea, ci că poate vor fi respectate în 2025, tocmai în, în Lombardia, care este una dintre cele două cele mai bogate regiuni din Italia. Deci nu e o scuză, așa cum s-a întâmplat în cazul Poloniei sau al Bulgariei, care au venit cu această justificare în fața Curții Europene de Justiție, care totuși a condamnat uh, Polonia și Bulgaria. Eu cred că se questo il contesto sarebbe Credem că în acest context ar fi important ca autoritățile italiene să nu mai da curs unui astfel de proiect care oricum încalcă probabil și legislația italiană. Câtă vreme dumneavoastră spuneați că s-a făcut recurs, de aceea cred că ar trebui să se aștepte rezultatul în instanța al acestui recurs. Ehm, și către UNESCO s-a transmis o scrisoare, o contestație, aici nu ne revine nouă sarcina să ne pronunțăm, însă v-aș reaminti că deja această problemă a făcut obiectul unei proceduri de infracțiune. Procedura prin care s-a realizat uh, uh proiectul rutier anterior a făcut obiectul unei uh, proceduri de încălcare. Încă un lucru Poate că n-ar strica dacă în Comisia PETI din Parlamentul European s-ar transmite o, un mesaj mai clar referitor la discrepanțele dintre proiectul adoptat în 2008 și actuala variantă a acestui proiect. Și vă spun asta pentru că în comunicarea inițială către Parlamentul European citesc că această, acest proiect rutier funcțional prezentat ca un proiect nou în 2015 corespunde pe fond proiectului anterior. Păi dacă așa stau lucrurile, înseamnă că proiectul anterior rămâne valabil. Totuși, astăzi, din cât am înțeles eu, din prima intervenție, înțeleg că de fapt nu mai e vorba de același proiect rutier. Așadar, constat aici, cred eu, o discrepanță ușoară între comunicarea scrisă transmisă către Parlamentul European și cele spuse astăzi aici în legătură cu împrejurările acestei situații. Lucrul nu este minor, pentru că e important de înțeles dacă proiectul de care vorbim acum este cu adevărat o uh, reinventare a unui uh, proiect deja aprobat sau este vorba poate de un proiect cu totul nou, cu totul altceva. Din punct de vedere juridic, diferența aceasta contează, pentru că o directivă ca aceasta nu are caracter retroactiv, deci nu poate să se aplice unor lucruri care s-au întâmplat în trecut, însă dacă ar fi vorba de un proiect cu totul nou, sigur că atunci s-ar aplica noua directivă. Noua directivă. Îmi cer scuze către doamna președinte dacă sunt prea tehnic din punct de vedere juridic, dar tocmai din acest motiv este important de clarificat dacă proiectul acesta este conform sau nu cu proiectul care a fost adoptat deja în 2008, deoarece consecințele juridice ale acestei clarificări uh, sunt importante. Se, s-ar aplica sau nu noua directivă în funcție de asta. Și acum, sigur că nu este sarcina mea să risipesc uh, orice fel de îndoială sau orice fel de semn de întrebare. Asta revine celor care au uh, înaintat petiția. Ceea ce vreau să spun eu că este că astfel de proiecte care creează probleme inclusiv pentru calitatea aerului, uh, voi transmite către comisie informațiile acestea pentru a se putea pronunța cât mai rapid. Problema de acolo este extrem de gravă, este persistentă și după Bulgaria și Polonia este una dintre cele mai uh, serioase probleme din uh, Uniunea Europeană. Mulțumesc! Thank you very much.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 Vă mulțumim pentru aceste informații și oricum v-aș ruga să veniți ulterior și cu informații înscris pe viitor, ori de câte ori aveți ocazia, pentru că va fi ceva util, pentru că reprezintă un element nou față de elementele de, ce ne-au fost comunicate înainte și cu siguranță că e ceva important și pentru factorii interesați, pentru petiționari. Și acum membrii au posibilitatea să ia cuvântul, Eleonora. Grazie, Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc încă o dată petiționarilor și primarilor, reprezentantului Asociației Agricultorilor, cetățenilor care deci s-au mobilizat împotriva acestui proiect și de atât de multă vreme. Mulțumesc foarte mult și pentru prezentarea exhaustivă, precisă și corectă a Comisiei Europene. care a abordat aspecte fundamentale pentru noi, nu doar din punct de vedere juridic, legate deci de conformitate și de respectare a dispozițiilor uh, legislației europene, ci și din punct de vedere politic, pentru că noi suntem aici oameni politici. Acum doi ani, ceva mai mult de doi ani, am participat la manifestația organizată împotriva acestui al enulea proiect și nu pot decât să reiterez lucruri care s-au spus deja, dar care trebuie reiterate. Proiectul este absurd, este nebunesc Este un proiect ce vine din trecut, de, este o idee a trecutului care în momentul de față nu își mai are rostul. se dorea uh, o legătură cu aeroportul Malpensa, care nu este însă în momentul de față acel centru economic important, așa cum se spera să fie în trecut. Prin urmare, acest proiect presupune un consum uriaș de sol, care nu mai are, cum spuneam, rost într-un astfel, în, în prezent. câtă vreme tocmai că în aceste regiuni uh, se, aceste regiuni se dezvoltă către un stil de activitate ecologică, cu agricultură ecologică. Acolo se dezvoltă proiecte de genul acesta, proiecte ecologice, proiecte de practici agricole ecologice și așa mai departe. Ori un astfel de proiect rutier le-ar distruge pur și simplu. N-am să repet cele spuse în legătură cu poluarea aerului. N-am să fac decât să mai zic o dată că prin astfel de proiecte nu facem altceva decât uh, să stimulăm uh, transportul cu automobilele particulare. Este o alegere politică care se opune, uh, care se opune mobilității durabile uh, cu, auto, cu autovehicule partajate sau cu modalități uh, de transport în comun, cum este uh, calea ferată, care este mult subdezvoltată în regiune și cu toate acestea Lombardia își cheltuiește o bună parte din buget pentru construirea unei infrastructuri ca aceasta. Și atunci nu mai rămân decât foarte puțin bani pentru dezvoltarea căilor ferate. Închei spunând că ne aflăm în fața unui proiect învechit, cu pagube uriașe asupra mediului, construit în baza unei uh, evaluări de mediu mult depășite și o parte din acest proiect, după cum se vede din diapozitive, a dus la eliminarea unei părți întregi din această infrastructură, așa cum se stabilise inițial și care cred că astăzi trebuie reevaluat. Asta o cer oamenii din teritoriu, cetățenii, noi aici în Parlamentul European. Cerem, prin uh, scrisoarea transmisă pe care solicităm președintei uh, Comisiei PETI să o transmită către autoritățile locale, regionale și Ministerului Mediului din Italia, să se asculte, cerem așadar să se asculte vocea cetățenilor italieni care de atâția ani se pronunță împotriva acestui proiect. Venind cu propuneri alternative care niciodată nu sunt ascultate. Și vă rog foarte mult să menționați acest lucru în scrisoarea pe care o veți transmite către autoritățile din Italia și desigur vă cerem să mențineți deschisă această petiție. Angela Valina. Da, mulțumesc. Eu cred că nu pot decât să repet ceea ce am spus înainte, și anume, mai întâi vorbim despre acele capcane care există pentru a putea desfășura astfel de negocieri și de proiecte. Am văzut toate fotografiile. Uh, mulțumim comisiei care a avut o intervenție strălucită, care a situat lucrurile în context. Și comisia a fost foarte clară, de aceea cred eu că nu mai trebuie să mai adăugăm nimic. Ceea ce observăm și așa cum au spus și petiționare înainte, observăm că trebuie să se aplice principiul cine poluează plătește. Însă s-ar putea ca principiul să fie luat invers, și anume că cel care plătește își permite să polueze. Eu cred că trebuie să fim prudenți aici. Uniunea Europeană trebuie să-și facă temele și să spună guvernului italian cum trebuie să stea lucrurile. Studiile de impact de mediu sunt deosebit de importante și asta e valabil pentru toate țările și cred că toate țările încalcă această obligație. Țara mea de altfel e fruntașă la încălcarea aceasta. Deci uh, aici se confirmă că sunt și uh, utilizate și fonduri uh, regionale. Deci eu cred că asta trebuie să fie semnalat către comisia competentă pe fond și aici e clar că e nevoie de sancțiuni. Mulțumesc, domnul Vale. Mulțumesc. Eu sunt locuitor al orașului Milano. La 500 de metri de locul unde stau, este cel mai mare spital oncologic din uh, Italia, pentru că în zona mea, în Milano, în Lombardia, este o zonă unde nu sunt curenți de aer foarte puternici care să ducă la circulația aerului. Prin urmare, poluarea stagnează acolo și, desigur, oamenii, sănătatea oamenilor se resimte costurile sunt foarte mari. Costurile de a încerca să fie mm, vindecate persoanele acestea, multe dintre ele, cu toate acestea, pentru că e o boală incurabilă, mor. Deci sunt o mulțime de probleme. Ori astfel de proiecte, care se le... nu e vorba doar de acestea, sunt multe alte astfel de proiecte, reprezintă un faliment pentru întreaga noastră societate și pentru teritoriul meu, de aceea cred că este foarte important să urmăm, să dăm curs celor spuse de către comisie și să vedem ce se întâmplă cu evaluările acestea de mediu. Ele sunt depășite în momentul de față, dar mai ales din punct de vedere economic. Aș spune că am văzut genul acesta de proiecte, am văzut că acest gen de proiecte se bazează pe estimări ale unui trafic de autovehicule, care până la urmă nu Uh, duc la uh, amortizarea investițiilor făcute. Au mai fost și alte proiecte asemănătoare, alte proiecte unde s-au folosit inclusiv fonduri europene și din partea Băncii Europene de Investiții. Însă, fără îndoială că uh, până la urmă, garanțiile fiind din bani publici, băncile își primesc banii înapoi, dar din, tot din banii cetățenilor, tot din buzunarul cetățenilor. Deci trebuie să apărăm cetățenii din teritoriul acesta, trebuie să evităm genul acesta de politici uh, pe bază de interese, uh, genul acesta de achiziții publice care se fac uh, inclusiv cu participarea organizațiilor mafiote. Cred că aici Uniunea Europeană chiar trebuie să intervină, fiindcă suntem înaintea unei probleme extraordinar de grave în ce privește poluarea, uh, cheltuirea banilor publici și de aceea astfel de inițiative trebuie menținute deschise, tocmai pentru a pune ceva presiune, astfel încât alegerile politice să fie făcute într-un mod mai judicios pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și colegilor că s-au exprimat pe scurt și acum aș vrea să mă adresez petiționarilor, fiecare cu o intervenție foarte pe scurt și asta ca urmare a celor ascultate. Doamna Guareschi, Proiectul care face legătura între Milano și aeroportul Malpenso este, Malpensa este absolut inacceptabil. Uh, traseul care se dorește acum completat fusese anterior considerată o operă, o, o, o lucrare secundară. Ori acum s-a transformat în uh, partea principală a acestui traseu. Este evident că dacă analizăm traseul acestui proiect, este același în principiu ca cel de la început, dar se împarte Dar, dar, dar um, să nu uităm că obiectivul acesta se numise anterior accesibilitate către aeroportul Malpensa. Ori acum nu, nu se mai trece prin Milano, nu mai există, Milano nu mai este pe traseu. Știm cum arată fluxurile de trafic. Și știm că încă de la început, când era proiectul în întregimea sa, era nebunesc. Dar avea un sens, avea o logică măcar. Acum însă, fluxurile de trafic s-ar înrăutăți, fiindcă ar fi uh, uh, o, o, o, parte din uh, traficul care în mod normal n-ar fi uh, traversat această regiune, acum ar fi uh, redirecționat tocmai pe acolo. De aceea, Înțelegem că evaluarea de mediu nu este corectă, știm asta, pentru că se referea la lucruri cu totul diferite. Evident că uh, segmentele traseului sunt aceleași, însă proiectul s-a schimbat radical. Pentru că acum face legătura între, nu mai face legătura între Milano și Malpensa, ci într-o altă localitate și aeroportul Malpensa. Au fost alocate fonduri pentru a se construi un drum și acum nu se mai poate modifica. Și multe lume spune, păi stați puțin, dacă toți au alocat atâtea fonduri, ce facem, le pierdem? Păi, da, da, dacă <laughs> se, păgub, se, se creează atâtea pagube prin utilizarea acestor fonduri, sigur că nu are sens. Am să încerc să fac un rezumat. Reiese clar că există un consens larg asupra ceea ce trebuie să facem. Petiția rămâne deschisă. Trimitem o scrisoare către Guvernul Național și Ministerul de Infrastructuri și Transporturi și, Ministrul de, și Ministerul de Mediu și către autoritățile locale de asemenea pentru a sublinia situația dificilă a cetățenilor și pentru a sublinia de asemenea și cât de important este să fie respectat respectată legislația în vigoare și să încurajăm să continue dialogul cu Comisia, pentru că în acest caz am impresia că și Comisia e de partea noastră. Există câteva elemente pe care dumneavoastră, petiționarii, trebuie să le oferiți Comisiei Europene, dacă am înțeles bine. sunt anumite elemente care vă lipsesc la dosar și care ar fi bine să vă fie furnizate. Așa că vă încurajez să discutați când părăsiți sala, să discutați împreună și să oferiți această informație Comisiei Europene și eventual și o copie către noi, Comisia pentru Petiții. Și apoi vom încerca să obținem o informație actualizată în scris din partea Comisiei și avem speranța oricum, vă mulțumim pentru călătoria dumneavoastră până la Bruxelles. Înțelegem cât de importante sunt aceste aspecte care au fost evocate de dumneavoastră și cu siguranță vom avea un follow-up al acestei petiții, al acestor petiții, pentru că partea aceasta a Europei e prea frumoasă ca să o lăsăm așa să fie distrusă. Mulțumim încă o dată. Și vă urăm o călătorie sigură înspre casă. Și acum Mm, domnul Marias ca și raportor uh, în ceea ce privește deliberările Comisiei pentru Petiții, uh, regula 16.7, raportul pe anul 2016. Înainte să vă dau cuvântul, aș vrea să subliniez cât de important este ca, important, ca raportorul și raportorii din umbră să conlucreze strâns în așa fel încât să menținem calendarul și să adoptăm acest calendar până la sfârșitul anului. Foarte important. Așa că vă rog, domnul Maria, să aveți cuvântul. Ευχαριστώ κυρία președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Încă de la bun început vreau să mulțumesc secretariatului pentru cooperarea excelentă și pentru eforturile depuse pentru a mă ajuta să redactez acest uh, raport. Pentru că e deosebit de important uh, Uh, se referă la felul în care funcționează comisia noastră. E vorba de activitatea noastră din 2016 și a fost o mare plăcere uh, să fiu numit raportor pe acest document, pentru că în 1994, de fapt, m-am ocupat deja de acest subiect ca și profesor la universitate. Da, și anume am abordat dreptul uh, cetățenilor de a adresa petiții Parlamentului European și chiar am scris un document științific universitar. Am făcut studii și în engleză, în limba elenă și în franceză. Dreptul de a petiționa în fața uh, Parlamentului European în virtutea tratatului de la Maastricht era titlul lucrării mele. Bun. Acum, dați-mi voie să spun că e foarte important ca acest drept de a introduce petiții să fie menținut, pentru că e vorba de cetățeni europeni care au anumite drepturi, uh, obligații și îndatoriri și ei au astfel posibilitatea să sublinieze anumite aspecte care îi îngrijorează. E vorba de o participare și prezență directă. Uh, am menționat acest lucru în studiul pe care l-am uh, elaborat în 1994 și anume posibilitatea de a și pentru a fructifica la maxim această posibilitate pe care o am acum ca și raportor, veți vedea în secțiunea C al acestui uh, raport această declarație. Și apoi, evident, există informații în ceea ce privește felul în care poți să îți exerciți acest drept de a introduce petiții. Știți că ă, suntem destul de limitați în ceea ce privește numărul de cuvinte și caractere ce pot fi utilizate pentru un astfel de raport. În 2016 au existat 1569 de petiții și comparativ cu 2015 există o creștere, însă și asta ne arată ceea ce așteaptă cetățenii din partea noastră. Apoi, uh, rata de admisibilitate, de asemenea, este una deosebit de importantă și vă puteți uita la numărul uh, de uh, petiții declarate admisibile sau inadmisibile în 2016. Există un tabel în acest sens. Apoi, Italia, Germania și Spania sunt cele care sunt limbile cele mai utilizate. Apoi, Evident, engleza acum a devenit limba principală, urmează italiana, apoi limba elene undeva pe la locul 8, nu e chiar așa de rău. Apoi, în ceea ce privește naționalitățile petenților, vedeți tabelul, apoi temele abordate, piața internă, justiție, drepturi fundamentale, sănătate, afaceri sociale, ocupare și așa mai departe. Toate aceste lucruri figurează în raport. Observăm care sunt uh, principalele teme de actualitate care îngrijorează pe cetățeni. Știu că, evident, uh, dezbaterea noastră este transmisă live pe internet și pe site-ul nostru web. E ceva de altfel care uh, este făcut foarte des și s-au fost abordate foarte multe uh, domenii diferite, cum ar fi mineritul, uh, situații care duc la cazuri inacceptabile. Apoi, evident, s-au evocat diferite intervenții din partea anumitor asociații de avocați, în diferite cazuri. Uh, sunt diferite subiecte care au fost înaintate comisiei noastre. Și Acestea au fost declarate admisibile în septembrie 2016. Acum, din păcate, majoritatea coordonatorilor uh, în, uh, la sfârșitul lui septembrie 2016 a cerut ca această petiție să fie închisă referitoare la despăgubirile de război pe care Germania le datorează Greciei. E păcat, e păcat pentru că e un subiect foarte serios. Și asta ar putea să uh, modifice relațiile care există între Germania și Grecia. Gândiți-vă la uh, victimele elene ucise de trupele naziste, apoi uh, ocupația și Uh, va trebui să reparăm toate aceste lucruri, toate aceste aspecte. Evident, a existat o majoritate de vot care, din păcate, a respins această, această audiere, dar uh, mă întreb, oare n-ar trebui să avem și o audiere pe tema migrației? Um, și asta a fost uh, respins, an de an. Și, din păcate, acestea sunt doar câteva dintre aceste exemple. Odată ce o, o propunere este respinsă de toate grupurile politice, Uh, chiar și de stânga europeană, atunci nu mai poți să mai ai uh, o astfel de audiere pe o astfel de temă. Eu din partea GUE sunt surprins acest lucru. Mă, mi se pare că nu e normal să nu avem o astfel de discuție publică pe un subiect atât de important. Poate că guvernele nu-și doresc să aibă o astfel de dezbatere. În orice caz, doamna președinte, aici se fac trimiteri la subiecte majore care provoacă îngrijorări cetățenilor în Europa. La punctul 6, de asemenea, S-a evocat și Carta Drepturilor Fundamentale, felul în care aceasta este implementată. Trebuie să fie implementată, pentru că nu există, există interpretări din partea Curții Europene de Justiție care demonstrează în mod foarte clar că statele membre sunt uh, obligate să implementeze această cartă în legislația națională și noi vrem să avem o interpretare și mai largă a acestei aplicabilități. Întrebarea este ce se va întâmpla cu drepturile cetățenilor, spre exemplu, britanici după Brexit. Au existat foarte multe trimiteri la acest subiect, care vor fi drepturile ce vor fi menținute pentru cetățenii europeni chiar și cei uh, eleni care locuiesc în Regatul Unit. Ce se va întâmpla după Brexit? Care vor fi drepturile lor? Apoi, de asemenea, ce a mai fost foarte important uh, în activitatea comisiei noastre uh, a fost vorba de toate subiectele legate de persoanele cu disabilități și drepturile acestora. Și în ceea ce privește tratatul de la Marrakech, de asemenea, acesta trebuie să fie adoptat și ratificat și credem că de asemenea este o inițiativă foarte importantă pe care noi am avut-o. Acum, la punctul 15, E vorba de chestiuni de bunăstare și sănătate a copiilor, elemente importante. Dacă e să ne gândim la situațiile în care a existat o, un rapt parental, drepturile copiilor, în momentul în care există un divorț uh, al părinților. Apoi am discutat de asemenea și despre adopție. Să știți că merg cât de repede pot, doamna președinte, încerc să parcurg tot. Și un alt aspect care a fost important îl reprezintă dreptul cetățenilor de a participa la o inițiativă cetățenească la nivel european. De asemenea, felicităm ombudsmanul european care a conlucrat cu noi foarte îndeaproape și având în vedere că mai au și colegii posibilitatea să ia cuvântul după mine, să sperăm că aceștia vor susține această cooperare. Și a fost o cooperare foarte utilă pentru munca noastră. Să sperăm că vom reuși să votăm la timp acest raport. Mulțumesc! Cartomaior, înainte de 234, uh, înainte de Isus Crist, a spus în limba latină că toate drumurile duc la Cartagina. Bun, dumneavoastră ați încheiat spunând că, da, sunt de părere că Cartagina ar trebui să fie distrusă. Acum, nu știu de ce, dintr-o dată mi-a venit în minte acest lucru, că indiferent ce context discutăm noi aici, noastră faceți ce faceți și veniți și presărați subiectul noastră preferat, despăgubirile de război. Păi, așa o realizare. Da, e foarte nostim. Acum raportorii din umbră sunt prezenți. Vreau să vă amintesc că trebuie să votăm în comisia noastră pe 22 noiembrie, în așa fel încât să fim în măsură să aducem subiectul în plen în uh, ședința din decembrie anul acesta. Așa că am să-i dau cuvântul mai întâi lui Palcea. Thank you very much. I would, I will use Slovak now. Mulțumesc, voi vorbi în uh, slovacă. Nu sunt eu raportorul din umbră pentru acest raport. Domnul Preda reprezintă PPE-ul, dar domnul Preda în clipa de față uh, este prezent în altă comisie, de aceea doresc să vă prezint acest aviz. Uh, avizul nostru este într-un ton foarte pozitiv. Domnul Preda salută colaborarea excelentă cu domnul Marias noi considerăm că acest uh, raport a fost uh, elaborat într-o manieră foarte profesionistă, foarte bună. Domnul uh, Preda Eh, subliniază elemente ca necesitatea de mai mare eficacitate, mai multă transparență în luarea deciziilor. Comisia noastră lucrează eh, eh, mult mai bine, dar este și mult mai solicitată decât în trecut, ceea ce înseamnă sarcini suplimentare pentru membrii acestui grup și pentru colaboratori. Pe de altă parte, ni se solicită și să ne dedicăm problematicii Brexit deși nu știm care vor fi efectele Brexitului în clipa de față, iar noi salutăm faptul că acum PETI se angajează pentru inițiativa cetățenilor europeni. Este o idee foarte bună de a implica mai mult cetățenii în procesul legislativ. Deci, în consens cu domnul Marias, suntem eh, cu excepția unui singur punct Uh, care este legat de plata unor eventuale reparații de război din partea Germaniei față de Grecia. Domnul uh, Preda subliniază că PPE-ul nu va vota în favoarea unui asemenea uh, punct și pot să spun și eu în numele tuturor colegilor, eu am o mai mare înțelegere poate decât domnul Preda pentru problematica menționată de domnul Marias și îi uh, apreciez pe cei care se angajează să apere anumite idealuri. Dar uh, dacă pot să vă spun un punct de vedere personal. Domnul Marias îmi aduce aminte de poziția tatălui meu în această chestiune în anii 70. Tatăl meu eh, Ehm, a fost foarte activ în apărarea ideii că Uniunea Sovietică și comunismul trebuie să se prăbușească pentru că sunt sisteme imorale. În anii 70 nimeni eh, nu a crezut că acest lucru va fi posibil și iată că în anii 90 eh, totuși acest lucru s-a realizat. Poate că peste 20 de ani, domnule Marias, eh, veți putea și dumneavoastră să vă impuneți punctul de vedere. Ciut, mulțumesc foarte mult și eu doresc să salut acest raport. Mulțumesc raportorului, secretariatului. Foarte mult salutăm majoritatea prevederilor incluse în acest raport, dar poate că vor exista patru elemente eh, pe care doresc să le menționez Primul, în ce privește numărul uh, petițiilor care au fost înaintate și pentru că nu au fost uh, modificări în ce privește numărul uh, petițiilor, noi încă trebuie să informăm pe cetățeni în legătură cu dreptul lor de a um, redacta o petiție, de a o înainta și trebuie să le explicăm și cum pot să ni se adreseze să facă acest lucru. Și um, când i-am ascultat pe uh, petiționarii care au fost prezenți uh, anterior în lucrare, uh, în ședință, vedem cum lucrează ei, modul în care ei pot să primească răspunsuri. Cred că pot fi un exemplu pentru modul în care această comisie lucrează și care este impactul acestei comisii în ajutarea petiționarilor să își îmbunătățească situația pe care uh, ne-am adus-o la cunoștință. Și în legătură cu asta, unele cazuri, elemente cheie, sunt că cetățenii pot să-și facă vocea auzită în Parlamentul European. Și dacă am avut doar 61 de petiționari prezenți în anul 2016, uh, Bun, putem spune că este bine, dar când vorbim cu petiționarii, când eh, ei ne spun că doar prin prezența lor aici pot să constate că există un impact al demersului lor și al eh, poziției noastre, ei bine, mă gândesc că poate în ce privește eh, orarul nostru, numărul menționat anterior, poate părea uh, mare, dar în ce privește până la urmă impactul asupra cetățeanului, cred că uh, numărul trebuie să crească. Iar în ce privește criza de încredere care este adesea evocată, uh, anul trecut am avut deja unele uh, concluzii legate de activitatea anilor uh, precedenți și uh, Comisia pentru Petiții în mod evident joacă un rol cheie în ce privește relația cu cetățeanul. Și să ne întrebăm înainte de referendumul din Marea Britanie, câți cetățeni din Marea Britanie au putut să se adreseze Parlamentului European pentru a-și face auzită vocea și poziția? Pentru că Um, există uh, momente de criză și în asemenea momente mii de cetățeni europeni uh, își puneau speranțele în Parlamentul European în legătură cu ceea ce îi preocupa în mod deosebit. Iar um, uh, ne gândim că 4 milioane și jumătate din Marea Britanie uh, sunt uh, în mod special preocupați acum în legătură cu ceea ce ar putea să fie o urmare a Brexitului și încearcă să păstreze uh, contactul cu noi într-o asemenea situație serioasă. Deci eu cred că și acest aliniat legat de Brexit în raport ar trebui să aibă în vedere această problemă pentru că până la urmă Există cetățeni europeni care trăiesc în Marea Britanie și cetățeni britanici care trăiesc în Uniunea Europeană și trebuie să avem în vedere preocuparea acestui grup de cetățeni. Deci, iar în ce privește modul în care primim răspunsurile din partea Comisiei. Ehm, trebuie să încercăm să facem o punte spre cetățean. Trebuie să avem ehm, răspunsuri care vin din partea Comisiei și din partea Consiliului la timp, pentru că trebuie să existe aceste reacții din partea statelor membre și um, asta poate până la urmă să îmbunătățească și calitatea dezbaterilor noastre, pentru că până la urmă și uh, petiționarii care uh, au fost prezenți din Italia astăzi, poate că ar fi meritat să asculte și punctul de vedere al guvernului italian. Dar oricum ceea ce am întreprins înseamnă niște progrese până acum și eh, după aceea trebuie să ne gândim că există și membri ai Comisiei PETI care sunt și membri în alte comisii și în felul acesta eh, putem crea o relație și Iaroslav de pildă este membru al Comisiei INTA eh, trebuie să dezvoltăm până la urmă niște linii directoare care să fie uh, urmate de către uh, deputați atunci când uh, este vorba despre petiții care sunt legate de țara din care provin. Și ultimul punct de vedere pe care doresc să-l menționez ar fi nefericit dacă raportorul ar încerca să folosească acest raport pentru a încerca să-și promoveze campania personală specifică. Noi știm ce discuții uh, au existat în această comisie în ultimii ani. Acest raport este important pentru activitatea întregii comisii. Deci nu putem să periclităm conținutul întregului raport uh, pentru că s-au luat deja decizii Uh, în această comisie într-o manieră democratică. Deci, uh, eu uh, cred că din acest punct de vedere raportorul să fie dispus să redactăm împreună amendamentele de compromis. Președinte, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și vă încurajez să înaintați amendamente la acest proiect. Angela, aveți cuvântul. Gracias. Mulțumesc. Mai întâi aș dori să-i mulțumesc domnului Marias pentru acest proiect de raport. Eu am fost raportor anul trecut și știu ce înseamnă munca asta, așa că aș fi încântată să conlucrez cu dumneavoastră și să vă furnizez tot sprijinul necesar ca și raportor din umbră. Așa cum a spus și stânga din Parlament, uh, eu uh, v-aș ruga să vă mai uh, gândiți și să vă uitați la procesul verbal al ședinței coordonatorilor. Uh, noi am fost pentru ca petiția mm, pe care o evocați să rămână deschisă. Acum, există și o latură pozitivă având în vedere numărul de petiții care au crescut, asta înseamnă că au crescut problemele. Dar eu cred că există și o latură pozitivă. De ce? Pentru că atât numărul de petiții, cât și rata de admisibilitate comparativ cu anul precedent, uh, înseamnă că cetățenia, simțul cetățenesc este mai aprofundat, se cunoaște mai bine acest instrument uh, Comisia Europeană de asemenea recunoaște uh, mai pregnant acest drept de a introduce petiții. Și S-a spus că 61 de petiționari au participat în mod activ la deliberările comisiei noastre. Eu mă gândesc că cifra aceasta se referă la petiționarii care au venit, au venit până la Bruxelles. Nu? Asta vrea să spuneți. Nu că ar fi 61 în total. Altfel, raportul este unul pozitiv, îl apreciem în mod pozitiv. Grupul nostru împărtășește liniile directoare, așa cum au fost ele subliniate în raport. Concret, suntem de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră în ceea ce privește inițiativa cetățenească europeană, pentru că aceasta reprezintă un potențial de a consolida participarea cetățenească la activitatea desfășurată la nivel european. Și e clar că Trebuie să înlăturăm obstacolele care mai există, în așa fel încât o astfel de inițiativă cetățenească europeană să dea și roade, nu? Pe, tocmai pentru a consolida simțul de răspundere cetățenesc. Și, deocamdată, Comisia nu își îndeplinește misiunea în acest sens. Și împărtășesc aceeași critică făcută de raportor, și anume interpretarea mai degrabă restrânsă în ceea ce privește felul în care se aplică Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Și de asemenea împărtășim și apelul lansat către Comisie pentru a îmbunătăți calitatea și termenele de, în care se răspund la aceste petiții. Astăzi am avut un exemplu clar, o intervenție foarte pertinentă din partea Comisiei Europene, care a spus lucrurilor pe nume, în mod foarte clar, dar, din păcate, au fost și cazuri când uh, am văzut de toate felurile până și s-a ajuns la situația în care comisia nici nu a fost de față. Așa că apreciem în mod foarte pozitiv, de asemenea, și colaborarea foarte stânsă cu uh, Ombudsmanul European. Uh, deci nu putem decât să susținem orientarea acestui uh, raport și suntem gata să colaborăm, ca și celelalte grupuri, să colaborăm cu domnul raportor și vom înainta și amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu știu dacă dorește și comisia să intervină sau nu. Domnul Lefebvre, mulțumesc, doamna președintă. Înainte de toate, dorim să salutăm redactarea acestui raport și să-i mulțumim uh, domnului Marias și celor care au contribuit la realizarea acestui document. Uh, înțelegem că în această etapă în care există în anumite țări o mai mare neîncredere în activitatea instituțiilor europene. Avem uh, datoria să demonstrăm prin acest raport și prin alte luări de poziție că există o legătură între instituțiile europene și cetățean. Și aș sublinia principal trei chestiuni care sunt de importanță deosebită. Prima este un fel de bloc blocaj în ce privește interpretarea articolului 51 al Cartei pentru Drepturile Fundamentale. Este o chestiune aici un cântec fără sfârșit. Comisia întotdeauna a făcut recurs la jurisprudența curții și nu poate să acționeze astfel. Deci asta este într-un fel o chestiune care blochează comisia. Deci, poate că odată și odată acest articol ar trebui să fie modificat. Altă chestiune, în legătură cu toată problematica legată de Brexit. Sigur că nimeni nu poate să aducă acuze în clipa de față comisiei în ce privește drepturile cetățenilor europeni uh, în Marea Britanie și a cetățenilor britanici um, în Uniunea Europeană după Brexit. Știți că ne preocupă foarte mult această chestiune. În al treilea rând, inițiativa cetățenilor europeni. Ați văzut care sunt propunerile trimise de comisie pentru a îmbunătăți acest instrument deosebit de important uh, în încercarea de a uh, mări accesul, dar și de a ajunge la rezultate pozitive. Iar uh, propunerile au trimitere spre situațiile viitoare. Iar după aceea, Eh, domnul Marias menționează în raport că apreciază activitatea ombudsmanului european și noi suntem de părere că ombudsmanul desfășoară o activitate excelentă și am apreciat eh, deosebit uh, faptul că anul trecut uh, au existat demersuri pentru uh, o bună guvernanță, o bună administrare. A fost un exercițiu deosebit de binevenit și a fost salutat de către comisie. Noi vom vota urmări votul și în comisie și votul în plen. Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție foarte constructivă. Ceea ce trebuie să facem este să dezvoltăm uh, cooperarea interinstituțională și cred că în clipa de față, din acest punct de vedere, am făcut progrese, suntem într-o situație mai bună decât în anii trecuți. Termenul limită uh, pentru depunerea de amendamente 18 octombrie, miercurea viitoare, anul 2017. Eu voi părăsi acum sala și Polceac eh, va prelua conducerea. Vă voi da cuvântul imediat, veți avea cuvântul domnule Marias, dar îmi cer scuze că eu va trebui să plec. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Voi avea o intervenție foarte scurtă. În primul rând, eh, doresc să mulțumesc colegilor pentru observațiile făcute. Voi ține seama teamă de ele. După aceea, în ce prevaște uh, reparațiile de război din partea Germaniei către Grecia? Vreau să spun uh, care este situația actuală. Raportul face trimitere la această chestiune. Punctul 16 respectă pactul cu un cadru. Sigur că Ehm, alte ehm, grupuri politice ehm, au alte puncte de vedere, se poate, sigur, se poate accepta. După aceea, în ce privește intervenția doamnei Valina, în eh, anul 2016, GUE a votat în favoarea mea, dar astăzi în, în întâlnirea coordonatorilor, GUE a votat alături de alte grupuri în sensul de a nu organiza o audiere în legătură cu aceste despăgubiri de război din partea Germaniei. După aceea, mai există și uh, alte probleme din anul 1900 uh, 47 care merită să fie discutate, decretele Beneș care încă nu și-au găsit um, o uh, rezolvare. Deci multe chestiuni trenează încă și poate că vom reuși vreodată să ajungem la o uh, soluționare pozitivă, inclusiv în ce privește aceste uh, reparații de război din partea Germaniei. Eu i-aș face o propunere conducerii comisiei noastre. Până acum am avut puține petiționari care vin în comisie, 61 de persoane. E un număr mic. Oare oamenii din motive financiare nu vin? Poate nu dispun de banii necesari pentru a veni aici? Este vorba de cheltuieli mari și pentru șomeri, pentru oamenii săraci. Ele pot să reprezinte un efort financiar. Poate că uh, putem să găsim o soluție tehnică pentru a intra într-o legătură în direct cu petiționarii uh, când uh, le dezbatem petiția, pentru că în felul acesta, poate prin intermediul unei videoconferințe, petiționarii ar putea să fie în într-un fel prezenți în mijlocul nostru, pentru că este vorba de decizii foarte importante și aceste metode tehnice în clipa de față ar fi la îndemâna noastră. După aceea, comisia noastră este acea comisie care deschide dezbaterea pe un anume subiect, după aceea uh, Comisia Europeană trebuie să analizeze dacă este sau nu vorba de încălcarea dreptului comunitar. Eu voi ține seama și de pozițiile eh, colegilor, de amendamentele care vor fi înaintate, dar eu cred că în majoritatea problemelor eh, putem ajunge la un consens. Dar în ce privește reparațiile de război din partea Germaniei, nici votul în comisie nu mă va determina să îmi schimb poziția, pentru că este o problemă istorică rămasă nerezolvată și eu cred că la un moment dat Parlamentul European va trebui să se pronunțe pronunțe. Mulțumesc, mulțumesc uh, pentru contribuția domnului uh, Marian și mulțumesc tuturor celor care au uh, luat parte la această dezbatere. Putem încheia aici discuția pe marginea acestui raport. Și mai avem un singur punct pe ordinea de zi, este o prezentare orală din partea mea în legătură cu misiunea în Cipru, în Larnaca și voi avea o intervenție foarte scurtă. Mulțumesc tuturor, mulțumesc secretariatului, mulțumesc consilierilor noștri de specialitate, dar și celor cu care am colaborat pe plan local în Cipru. Uh, pentru că a fost o deplasare foarte bine organizată. Mulțumesc tuturor celor care uh, s-au implicat. Echipa a fost excepțională și uh, am avut în principal două probleme. Uh, Prima chestiune este vorba de port, un strand, un strand de 1600 uh, de metri în Larnaca, care uh, este exploatat și industrial. Și problema era că între uh, edili și conducerea portoară nu au existat o comunicare. Ca atare, cetățenii au uh, redactat o petiție pentru că se temeau ca în port să fie încărcate și descărcate și uh, substanțe care ar putea să le pună sănătatea în pericol. Noi uh, cred că am tratat uh, această problemă în Larnaca foarte serios și în cea de-a doua zi pe care am petrecut-o la Nicosia, în capitală, am putut asculta și punctul de vedere al diverselor ministere vis-a-vis -vis de această problemă. Deci mi s-a părut că nici între ministere nu exista o coordonare în rezolvarea acestei probleme. Pentru a conchide, ministerul Economiei, în colaborare cu Ministerul de Interne, ne-au informat că s-a planificat deja și există proiectul pentru un nou port, iar substanțele potențial periculoase ar urma să fie manipulate doar în acel port, iar actualul port să rămână doar un port turistic care nu va uh, crea niciun fel de problemă pentru cetățeni. Și a mai fost vorba și despre un alt parc industrial uh, care să existe în Larnaca. Cetățenii de asemenea se temeau ca mm, poate de aici să nu uh, pornească o poluare um, care să creeze probleme pentru sănătatea oamenilor, dar uh, noi ne-am îngrijit ca licențele care au fost acordate de către Ministerul Economiei să uh, aibă în vedere și uh, un aviz care să garanteze că nu vor exista produse periculoase pentru sănătate în acest parc industrial. Primarul general din Larnaca ne-a recunoscut că pentru prima dată s-a întâlnit cu cetățenii în timpul delegației noastre în legătură cu problematica portoară, ceea ce a dovedit din nou că nu a existat anterior o comunicare. Materialul va fi pregătit, cred că va, vom vota în decembrie. Are cineva observații, nelămuriri? Constat că nu, ba da. Păi. Eh, gracias. No. Mulțumesc. Vroiam doar să mă alătur dumneavoastră la nivel de felicitări, pentru că e o misiune care s-a desfășurat foarte bine, a fost foarte interesantă. Vreau să felicit secretariatul pe Natalia. A fost o organizare eh, splendidă. Vreau să eh, felicit și pe domnul președinte. Organizare foarte bună și misiunea s-a derulat foarte bine, e adevărat și cred că poate a fost una dintre cele mai bune misiuni pe care le-am făcut vreodată. Și cam atât. Um, noi am făcut cu toții deja comentarii către domnul președinte, sper că le-ați văzut deja și după cum s-a constatat, Uh, întotdeauna aceleași probleme. studiu de impact care n-a fost făcut de întreprindere, uh, întreprinderea care face uh, activitatea de prospectare, lipsa de comunicare, informații contradictorii și deci o lipsă per total de comunicare între părțile interesate. Și observațiile acestea sunt juste, așa că încă o dată felicitări. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu? În cazul acesta, cred că putem să încheiem întâlnirea din această dimineață. Vă doresc poftă bună și ne întâlnim la ora 14.30. Mulțumesc!